face parte din grupul politic ALDE. Din partea neînscrișilor am primit o cerere de înscriere într-o comisie. Această numire va fi publicată în procesul verbal al acestei reuniuni. Dacă până la aprobarea acestui proces verbal nu va fi formulată vreo obiecție, atunci această numire este considerată a fi aprobată. La, conform articolului uh,